Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine ați venit. Haideți să începem reuniunea noastră de astăzi. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea acesteia. Ar trebui să aveți o copie a acestei ordini de zi. Pot să consider că ea este adoptată. Atunci, Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, respectiv rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv și raportorul nostru este domnul Marinescu. Sunteți în sală? Filip? Punct de ordine? Uh, Domnule președinte, documentul uh, pe care l-am primit noi de la secretariat ne indică că mai întâi votăm și după aceea discutăm despre raportul Marinescu. Nici eu, nici colegii mei nu uh, sunt la curent cu faptul că s-a fi modificat ordinea de zi. Și știți că noi trebuie să mergem și la alte reuniuni ale comisiilor care sunt uh, simultane cu aceasta. Și atunci vreau să știu când vom vota. Președintele, din câte știu eu, domnule Bradburn, Votul asupra tarifelor de securitate aviatică va avea loc la orele 15 și un sfert când uh, ajungem la acest punct de părnea de zi. Cel puțin pe această ordine de zi uh, am lucrat eu. Ea a fost uh, stabilită la ultima reuniune a coordonatorilor. Toți coordonatorii îmi confirmă acest lucru. Prin urmare, Intenția mea este să începem cu raportul domnului Marinescu și apoi să votăm la orele 15 și un sfert. Domnul Bradborn, dacă se schimbă orarul, eu și doamna Foster, care nu am fost la curent cu această modificare, vă rog frumos să dați instrucțiuni pentru ca și noi să fim informați. Președintele, da, uh, înțeleg, domnule Bradburn și sunt de acord, dar se pare că majoritatea membrilor sunt de acord cu ordinea de zi pe care uh, o am și eu în față. Cum spuneam, ea a fost stabilită de către coordonator la ultima lor întâlnire. Dacă într-adevăr dumneavoastră nu ați fost la curent, îmi cer scuze pentru acest lucru. Și am notat ce a spus dumneavoastră. Domnule Marinescu, îmi cer scuze. Unde sunteți, domnule Marinescu? Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mulțumesc, domnule președinte. La rețeaua de coridoare europene se referă la, în primul rând la modalitatea de creare a acestor coridoare, criteriile prin care statele membre pot propune crearea unui coridor și uh, pe baza cărora Comisia aprobă crearea unui uh, coridor. Diferența între, după cum știți, acest raport este în a doua citire. Diferența între uh, Consiliu și Parlament în acest caz este că uh, în propunerea Consiliului se creează un număr de coridoare uh, din momentul în care se aprobă acest regulament. Deci există deja un accept asupra unui număr de nouă coridoare. Există și alte diferențe între prima, prima citire a Parlamentului și uh, poziția uh, Consiliului. Este vorba, în primul rând, uh, despre one-stop shop, pe care uh, eu îl consider uh, un, uh, un subiect extrem de important. Parlamentul și Comisia vrea să existe un singur birou unde aplicanții să ceară o, un train pass pentru un tren internațional de uh, marfă. Consiliul consideră că acest uh, birou poate fi substituit de birourile tuturor celorlalți uh, manageri de infrastructură și chiar poate să fie numai un birou de informare. Mai sunt probleme în ceea ce, mai sunt diferențe în, în ceea ce înseamnă definiția unui uh, trend prioritar, unui, unui, uh, unui tren prioritar de marfă. Sunt trei denumiri. Parlamentul are una, Consiliul are alta, Comisia are, are o altă denumire. Cred că, în principiu, se poate ajunge la un uh, acord în, în, uh, în această privință altă problemă se referă la priorități în caz de uh, probleme în uh, trafic. Sunt puncte de vedere diferite. Parlamentul în prima citire a susținut foarte mult faptul ca uh, trenurile de pasageri să aibă prioritate absolută. Consiliul propune ca principal criteriu pentru revenirea la, uh, la programul normal perioada cât mai scurtă între momentul în care s-a produs uh, problema de trafic și momentul în care se revine la uh, uh un, un uh, trafic uh, normal. Cam astea ar fi problemele principale. Bineînțeles, mai sunt și alte subiecte care uh, trebuie discutate, însă cred că acestea sunt uh, uh, importante. În acest moment, opinia mea este că Parlamentul trebuie să susțină foarte mult uh, conceptul de one-stop shop pentru că este uh, valoarea adăugată a acestui raport și uh, cu privire la celelalte aspecte trebuie să uh, uh, negociem cu Consiliul. Mâine are loc prima întâlnire cu Consiliul și cu raportorii din umbră. Programul începe de astăzi, programul este, este propus și, să, și sperăm că ne putem încadra în, în cele 45 de zile astfel încât să ajungem la un acord. Mulțumesc! Thank you very much. <clears throat> Excuse me, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu. Doamna Bilbao. Am să-i dau cuvântul mai întâi doamnei Bilbao și apoi următorului coleg care abia se instalează. Doamna Bilbao. Presidente, cred că el señor eh, Marinescu, como responsable del informe... Mulțumesc foarte mult. Eh, domnule Marinescu, cred că ne-ați făcut un rezumat foarte bun al raportului. Am avut astăzi o reuniune ca să încercăm să ajungem la un text definitiv, concret. Va trebui să uh, se aducă modificări în legătură cu acest one-stop shop, acest ghișeu unic. S-ar putea să se introducă acest ghișeu unic și să se aducă uh, asistență pentru organizarea altor ghișee Grupul nostru consideră că cea mai mare problemă este uh, definiția cazului în care vom avea noi coridoare. Așteptăm să primim mai multe informații și sperăm că, în funcție de acestea, să adoptăm o poziție definitivă. Mâine sper să avem încă o întâlnire pentru a rezolva problema. Mulțumesc, doamna Bilbao, domnul El Cadraui. Mulțumesc, voorzitter. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru munca desfășurată. Sunt uh, raportor din umbră pentru grupul meu și aș vrea să menționez câte ceva. Îl înlocuiesc pe domnul Liberațchi, care nu poate să fie astăzi aici. Ce ni se pare nouă important este că în Europa interoperabilitatea trebuie să fie stimulată Adică, sistemul european de semnalizare feroviară este foarte important și trebuie să fie extins, ceea ce joacă un rol esențial în acest dosar. Cred că statele care doresc să facă progrese rapide și cele care doresc deci să investească ar trebui să primească sprijin cu prioritate din partea Comisiei Europene. Dacă uh, vă uitați la lista de compromise pe care uh, domnul Marinescu, în calitate de raportor, a propus-o, uh, și dacă este să ne gândim la ce compromise vom putea susține, cred că în primul rând trebuie să vedem ce ne va propune Consiliul înainte de a reuși să facem progrese reale și înainte de a rezolva anumite probleme. M-aș opri aici cu comentariile, dar cred că în general îl putem susține pe raportor. Sigur, va fi nevoie să avem și discuții bilaterale cu el. Mulțumesc, domnul Kramer. Ja, eh, ich möchte mich auch bei dem Berichterstatter Mulțumesc. Aș vrea și eu să-i mulțumesc raportorului pentru că am colaborat intens împreună pentru ajunge aici și compromisurile noi le susținem. Aș vrea să spun câte ceva la cele trei puncte. În ceea ce privește disfuncțiile, nu poate să existe altă poziție decât cea prin care să se reintre la normal cât de repede. Nu poate să aibă altcineva prioritate din punct de vedere dogmatic vorbind. Nimeni nu poate să fie discriminat în această situație. Să vă dăm un exemplu. Dacă un tren este oprit din cauza unui accident și mecanicul uh, trebuie să facă, de exemplu, într-un sfert de oră o pauză. Atunci nu are nicio importanță dacă mecanicul conduce un uh, tren uh, rapid sau un tren de marfă. Acest tren trebuie să ajungă în următoarele 15 minute um, în registru, pentru că altfel nu mai funcționează nimic după aceea. Și de aceea, mai ales atunci când e vorba de accidente, trebuie să dăm dovadă de cea mai mare flexibilitate. Acesta trebuie să fie criteriul de bază. În al doilea rând, în ceea ce privește ghișeele unice, dacă nu reușim să obținem un acord pe această temă, întreaga directivă nu va fi decât o ciornă. Totul va rămâne ca înainte. De fapt, atunci ne-am uh, am făcut eforturi timp de jumătate de an degeaba. Avem nevoie de un partener de discuții. Între timp, uh, oficiile de județene sau oficiile locale, municipale, au făcut deja necesarul pentru ca să ajungă la, noua, uh, la noul sistem. Dacă noi însă după aceea facem un pas înapoi, ce am făcut cu asta? Un alt punct de care vreau să vorbesc este cel legat de coridoare. Nimeni n-a putut până acum să-mi explice de ce în, ultim, în ultimii ani nu s-au realizat încă coridoarele ERTMS și dacă s-au tras consecințele din această această nerealizare a celor șase coridoare ERTMS. Poate că acum trebuie să facem mai multe din cauza că nu s-a făcut nimic până acum. Nu știu care este poziția. Eu zic că ar fi bine să ne limităm la ceea ce știm că este bine. Coridoarele sunt coridoare, nu sunt indicatoare de rută. De aceea se și cheamă coridoare. Și faptul că un coridor trece de la Stockholm la Copenhaga, merge la Hamburg, și apoi la Innsbruck, Napoli și Palermo acest lucru mi se pare destul de ciudat, un astfel de coridor. Dacă, de exemplu, aș fi văzut Frankfurtul la mijloc, dar de ce trebuie neapărat să meargă coridorul acesta prin Hamburg când se știe că firma Bilbrug nici măcar nu este gata, nu se știe dacă se va face un tunel sau un pod, nu se știe dacă se va permite realizarea acestui coridor pe acolo și Hamburg, Bremen și Hannover vor fi cu toate, toate trei afectate din cauza acestei probleme. Este o prostie să facem așa ceva, avem nevoie de o soluție mai flexibilă și eu voi face tot posibilul prin amendament amendamente ca să se schimbe acest uh, subiect. Mulțumesc! Michael. Mulțumesc! Domnul Cancian. Grazie, președinte. e grazie anche al relatore che... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și raportorului care a făcut o treabă excelentă. Vreau doar să menționez două lucruri care sunt niște erori de fapt. În anexa 1, coridorul 5, nu este cel uh, bal de la Baltica la Adriatica, ruta stipulată în 2006, ca, un, ca o contopire a coridorelor 23, 25 și, și 6. Acestea sunt niște erori de fapt care trebuie să fie clarificate. Mai voiam să spun încă ceva în legătură cu prioritățile. Eu cred că ar fi bine să uh, reformulăm anumite amendamente. Cele ale domnului Albertini, adoptate în prima lectură, cele referitoare la orele de vârf, uh, acestea au fost refuzate de Consiliu în prima lectură. Este vorba de nevoile pasagerilor, nevoile de transport ale pasagerilor, pentru că dacă vorbim de managementul traficului, trebuie să fie clar că nu se aplică, aplică regulile de prioritate la orele de vârf, așa cum a definit fiecare stat membru prin uh, managerul infrastructurii. Aș vrea să-l întreb pe raportor dacă poate să uh, se uite cu atenție la comentariile privind armonizarea interoperabilității prin uh, prin uh, transportarea materialului rulant în sine. Pentru că din uh, lectura textului, mie mi se pare că este uh, o orientare cam birocratică. Se creează aici noi organisme și va fi cam greu de făcut gestionarea pe viitor. Mulțumesc, domnule Cancian, domnul Bach. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu raportorului pentru acest raport excelent. Salut în general această inițiativă, mai ales în ceea ce privește coridoarele pentru transportul feroviar de marfă, pentru că cred că Trebuie să îmbunătățim în general serviciile în domeniul uh, transportului de marfă și cred că la calitate se mai poate face multe. Putem face multe, lua multe inițiative politice pentru a încerca să transportăm mai mult, uh, mai mult uh, marfă pe calea feroviară, dar cred că dacă nu îmbunătățim calitatea, nu o să reușim să obținem ceea ce dorim. Mi se pare de asemenea și că un oficiu unic, un one-stop shop, un ghișeu unic ar fi foarte important, pentru că acesta ar garanta și o independență politică. Eu sunt convins că aceasta este o problemă esențială și, de asemenea, vreau să vă spun că trebuie cu toții să facem eforturi pentru ca întreprinderile, companiile de transport de marfă feroviar să fie obligate să respecte toate cerințele de securitate moderne pentru materialul pe care îl transportă și pe infrastructura deja existentă. Mulțumesc, domnul Riche, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe raportor care se ocupă de un subiect destul de complicat. Și aș avea trei observații. În primul rând, principiul coridoarelor de transport feroviar este să favorizeze și să accelereze tranzitul feroviar pentru mărfuri. Este un mod evident de a uh, favoriza transferul modal. Mă întreb cum putem să reglementăm și transportul de pasageri, pentru că condițiile sunt diferite. Aceasta este una dintre cauzele esențiale ale uh, problemelor transportului feroviar de mărfuri. Și cred că e bine să discutăm în legătură cu acest principiu, ca la orele de vârf să dăm prioritate transportului de pasageri. Cred că este acest lucru ar fi chiar împotriva spiritului coridoarelor de transport de mărfuri. În al doilea rând, cred că trebuie să se precizeze din nou că numai operatorii feroviari pot să intervină în legătură cu traseele, pentru că uh, Uh, s-a văzut din experiență, din experiența donatorilor, că se ajunge la perturbări foarte grave. Ar trebui reintrodus acest lucru în text. Și în al treilea rând, ca să reiau ce a spus domnul Bach, dacă toată lumea este de acord că uh, transportul de mărfuri trebuie să respecte aceleași reguli de securitate, de siguranță a circulației ca și transportul de pasageri, în ceea ce privește materialul rulant, cred că uh, sunt multe de spus și acest lucru este cu atât mai necesar pentru că cu cât se va normaliza mai mult transportul de mărfuri și se va integra în transportul de pasageri, uh, siguranța transportului de pasager va fi influențată de siguranța transportului de mărfuri. Sunt mari diferențe între materiale și standarde în privința transportului de mărfuri și al celui de pasageri. Și cred că și acest lucru trebuie precizat în munca noastră parlamentară. Thank you. Mrs. Mulțumesc, doamna Meissner. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc raportorului pentru, din partea grupului ALDE pentru activitatea de până acum în acest raport, pentru că nu este un raport simplu deloc. E vorba de transportul de mărfuri la nivel european, e vorba de o gestionare mai bună a acestuia la nivel european. Vorbim de intermodalitate, vorbim de mai mult transport feroviar în general, pentru mărfuri sau în general pur și simplu, dar nu avem prea multe competențe noi, Parlamentul European, pentru că există multe lucruri pe care statele membre n-au putut să le implementeze. Acum un an an, de exemplu, nu s-au implementat uh, regulile existente de către statele membre, ceea ce în Germania, de exemplu, a fost foarte grav. Nu s-au putut uh, implementa anumite reguli pentru că acesta ar, duce, ar da peste cap chiar transportul uh, de persoane în anumite situații. De- deci, trebuie de aceea la acest raport să ținem cont de ceea ce dorim să obținem, de ceea ce am vrea să fie soluția cea mai bună pentru un transport de mărfuri european și ceea ce se poate cu adevărat implementa de către statele membre. Și ideea de a găsi acest echilibru este cel mai, lucru, cel mai greu lucru pe care trebuie să-l facă raportorul și sunt convins că e, sunt convinsă că dumnealui o va face împreună cu raportorii din umbră. Mulțumesc. Domnul Opink. And it's just weird the shadows down, no problem. For the commission then we have Mr. Acum din partea comisiei, domnul Caseletti. Yes, thank you very much, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Permiteți-mi, vă rog, să vorbesc mai întâi de câteva generalități. La începutul acestei a doua lectură din procedura legislativă, am dori să mai afirmăm încă o dată importanța politică și industrială a acestei propuneri. Trebuie să fie clar că și criza economică a transformat sectorul uh, transportului de mărfuri într-un, trans- într-un sector de criză. Transportul de mărfuri uh, afectează și industriile uh, industria chimică, industriile în general și în 2008 am avut destule probleme din acest, ca, din acest motiv. Se se arată că s-a ajuns câteodată la nivelul din anii 90, de la începutul anilor 90. În ciuda acestei situații, trebuie să spunem că există anumite lecții pe care trebuie să le învățăm din această situație pentru a putea revitaliza acest sector. Transportul feroviar de mărfuri este un sector internațional. Trebuie să recunoaștem acest uh, fapt uh, important, uh, dar și importanța îmbunătățirii infrastructurii europene combin, uh, operatorii de transport au cerut acest lucru în repetate rânduri. Au cerut o îmbunătățire a infrastructurii transfrontaliere la nivelul transportului de mărfuri. Aceasta este o condiție a concurenței în acest segment, cum ar fi și o, o condiție pentru transportul combinat. Așadar, trebuie să încercăm să facem o concurență loială cu celelalte moduri de transport. Înainte să intru în detalii, aș dori să îmi exprim părerea noastră cu privire la componența Consiliului. Am dorit să eliminăm anumite dubii care au fost menționate în la prima lectură. Aceste dubii apar din nou acum la a doua lectură. Unii consideră că această propunere este destul de este dăunătoare din cauza că nu ține cont de toate, de toate prevederile necesare pentru serviciile locale mai ales. Comisia respinge acest argument și consideră că este o interpretare greșită a propunerii. O sporire a capacității feroviare poate fi adusă printr-un management mai bun și pentru o combinație mai bună între transportul de mărfuri și transportul de pasageri. Serviciile nu trebuie să fie, de mărfuri nu trebuie să fie în concurență cu serviciile de pasageri, ci mai degrabă în concurență cu transportul rutier. Alții sunt pentru un status quo și consideră că forțele pieții își vor face datoria, însă aceasta nu funcționează decât atunci când există o relație privilegiată cu managerii naționale în acest domeniu și nu este o abordare europeană. Noi vrem un, o autoritate de management și gestiune europeană în domeniul transportului feroviar, care este o condiție pentru folosirea acestuia și care să fie deschisă tuturor părților care doresc să investească în acest domeniu. Propunerea legislativă pe care o discutăm astăzi conține elemente decisive care aduc la o, duc la o îmbunătățire a infrastructurii la nivel internațional, ceea ce trece și printr-o cooperare între managerii de uh, um, transport, manager în domeniul transportului feroviar și printr-o îmbunătățire a capacităților de infrastructură care sunt prezente pe aceste coridoare și într-o, pentru, printr-o interconectare între infrastructură și un management și un acces nediscriminatoriu la rețele. Compoziția Consiliului consideră că propunerea Comisiei este una favorabilă în momentul de față și că trebuie uh, să se procedeze acum la, un, um, la o selectare a coridoarelor cele mai bune și trebuie să se stabilească prioritățile cele mai importante pentru uh, transportul de mărfuri. Ghișeele unice sunt un factor foarte important, dar uh, în momentul de față această soluție nu este încă satisfăcătoare. Comisia consideră că, prima, că poziția Consiliului trebuie să fie în concordanță cu propunerea inițială a acestuia și ne bucurăm de dezbaterile pe tema acestei uh, propuneri legislative. Propunerea Comisiei ține cont de aspectele pe care le-am menționat înainte și suntem de părere că un, o legislație ambițioasă trebuie să fie una care respectă aceste obiective. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Marinescu. Uh, thank you, sir. Uh, chair. Mulțumesc. Propunerea Consiliului aduce o noutate, acea anexă prin care se decid uh, imediat un număr de coridoare. Noi am uh, căzut de acord uh, asupra susținerii acestei, uh, uh, acestei propuneri și, în primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorilor și colegilor mei care Uh, și-au exprimat uh, susținerea până acum pentru uh, textul pe care l-am propus. Deci noi am fost de acord cu această propunere pentru că ar duce la implementarea acestui raport foarte repede în condițiile în care vom cădea de acord asupra traiectelor acestor coridoare și asupra faptului dacă acest, coridoarele propuse îndeplinesc criteriile pentru a fi uh, coridoare de marfă. Vom avea o întâlnire uh, special pentru această anexă, unde vom uh, ține cont, bineînțeles, de toate observațiile făcute aici, referitoare și a domnului Kramer și a domnului Cancian, referitoare la aceste la coridoare. Referitor la birocrație, acest raport introduce Uh, înființează coridoarele de transport. Nu se referă nici la, materiale rulant, la materialul rulant, nici la interoperabilitate. Este normal ca în momentul în care încerci să înființezi un, uh, un o, o astfel de, de... încerci să introduci o astfel de noutate, să fie necesară și o uh, noutate în ceea ce privește instituțiile. E adevărat, se formează două Uh, consilii de coordonare a acestor coridoare, unul cu uh, reprezentanții statelor membre, celălalt cu reprezentanții uh, managerilor de infrastructură, dar cred că este spre folosul și eficiența acestor, funcționării acestor coridoare. Prioritate, cred că într-un despre prioritate, cred că în, într-o perioadă de program normal nu se poate pune problema că cineva are, adică marfa are prioritate în fața pasagerilor sau pasagerii în fața mărfii. Sunt absolut convins că se pot găsi metode ca ambele categorii de, de transport feroviar să uh, găsească uh, în timpul zilei uh, posibilitatea să, să se poată desfășura normal. În cazul unei probleme de trafic, atunci, într-adevăr, trebuie să stabilim Uh, modalitatea de, de rezolvare și cred că uh, timpul cel mai scurt până la reintrarea în programul normal este cea mai bună uh, soluție. Referitor la faptul că până acum nu s-au implementat diverse reglementări ale Comisiei, de data aceasta vom introduce niște termene foarte clare, adică, de exemplu, ai aplicat pentru a face, a construi un coridor, a înființa un coridor, Comisia trebuie să dea răspuns în, să spunem, șase luni, iar coridorul trebuie implementat în, uh, în doi ani, trei ani, vom ajunge la o concluzie, astfel încât să avem și niște rezultate concrete. Mulțumesc încă o dată pentru uh, suport și sper să ajungem la un text comun cât mai repede posibil. Mulțumesc, domnule Marinescu. Pe 22 și 23 martie vom discuta uh, textul raportorului și apoi vom vota în comisie pe 4 mai, iar în plenar în luna iunie. Acesta este calendarul. Acum uh, suspendăm uh, întâlnirea noastră până uh, la fără 10 când vom relua Uh, reuniunea cu votul asupra următorului punct și astfel aveți timp să mergeți să vă luați cardurile de vot pentru acei dintre dumneavoastră care nu le aveți. Okay, ladies and gentlemen, can we take our seats? The proper time is a little bit quicker than the clock time there, so it is actually 3.50. Ne putem relua acum lucrările. Cum spuneam, trebuie să votăm la 3 și un sfert. Sper că toată lumea s-a întors și că are cadrul de vot asupra sa. Okay, it's the draft. Deci, este vorba despre proiectul de raport asupra tarifelor de securitate aviatică, raportul domnului Lightfried. Sunteți pregătiți să începem votarea? Încă de acum, Matias? Doream numai să vă, vă spun că amendamentul numărul 69 a fost retras. 69 Președintele Rea, deci amendamentul 69 al domnului Marinescu a fost retras. Deci, începem cu articolul 1, alineatul 1, amendamentul 43 al domnului Marinescu, care a fost de asemenea retras. Deci, primul este amendamentele 46, 47, 49, care sunt identice ale uh, domnului Koch, Kun și doamna Iala Sender. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Și 50 era identic cu precedentele, trecem la 45 al domnului Itala. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 44 a fost retras. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 este caduc. Următorul este amendamentul numărul 51 al doamnei Ala Sende și Alvarez. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Numărul 53. Suntem la articolul 2 acum, deci amendamentul numărul 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52 a fost retras. Amendamentul 54. Vot pe părți. Este vorba despre amendamentul numărului Marinescu. Prima parte fără cuvintele uh, um, care deservesc același oraș, iar a doua parte include această sintagmă. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Acum, pentru a doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Articolul 2, punctul BA9, Amendamentul 8 al raportorului și al domnului Ferber, numărul 55, sunt identice cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56. O adăugare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Articolul 2, amendamentul 10, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 11, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 57 este caduc. Numărul 12 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis A. Articolul 5, alineatul 2A. Cine este pentru primul compromis? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Domnul Lightfried? Dacă se poate, aș vrea să retrag amendamentul 15, numărul 15. Președintele, da, suntem de acord? Amendamentul numărul 15 a fost retras, ceea ce înseamnă că amendamentele 58, 59, 60 și 61, care sunt identice, trebuie votate. Cine este pentru? Raportorul? Nu sunt de acord. Nu știu, domnule președinte. A, nu, nu, mă scuzați. Nu am... Deci, dacă a fost retras, nu poate să fie caduc. Deci, cum spuneam, 58, 59, 60 și 61, cine este pentru aceste amendamente? Împotrivă. Abțineri? Sunt adoptate. 16 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. Al domnului Albertine. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem să verificăm Vreau să verificăm, vă rog. Deci la amendamentul 63 al domnului Albertin, de la articolul 4, alineatul 4A9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nouăsprezece voturi pentru, 19 împotrivă. Asta înseamnă că este respins. Nu, nu, nu, nu putem să re- reluăm votarea. Trebuie să nu vă șerați din, de la prima votare. Nu am să refac votul. Dar dacă mașina nu funcționează, mașina de vot, nu, chiar și așa nu pot să schimb. Nu pot decât să vă sugerez să reprezentați acest amendament în în cadrul uh, votului din plenară. Câte voturi au avut din partea PPE-ului? Deci până acum, câți votanți sunt din partea PPE-ului? Președintele spune, nu știu. Domnul Gros spune, ar trebui să știți. Președintele, dacă țineți atât de mult la acest amendament, vă rog să-l depuneți uh, pentru votul din plen. Dacă de fiecare dată când avem un, un rezultat atât de eh, pe muchie, refacem votul, nu mai ajungem nicăieri. Da, dar colega are o problemă cu mașina de vot. Președintele. Deci, vom face un test ca să vedem. Vom face un test ca să vedem dacă mașina funcționa sau nu. Deci deschidem votul, dar este numai o încercare. Vă rog să votați. Doamna funcționează mașina, da, atunci rezultatul rămâne valabil. Articolul 4, alineatul 4b, un alt punct, domnule președinte. Eu am cardul meu de vot, care este al meu personal, dar uh, pe mașina mea de vot se afișează Smith. Da, deci trebuie să știți că Smith sunt eu, de fapt. Yes. Yes. No. Please, uh, please, Chairman, could you check how many... Domnule președinte, spune domnul Groș, vă rog frumos să verificați câți membri ai grupului socialist votează astăzi. Din câte știm noi, se respectă cota socialiștilor. Nu, spune domnul Gruș, Groș, este un membru mai mult decât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 ați, nu vreau să depetăm votul, pentru că altfel acest lucru va constitui un precedent pentru restul legislaturii. Va fi foarte simplu de fiecare dată când rezultatul votului este foarte strâns ca cineva să spună că nu i-a funcționat mașina de vot. Deci vă rog să înțelegeți, vom continua, aveți posibilitatea să prezentați din nou acest amendament cu ocazia votului din plenară și plenul va decide. Deci trecem la articolul 4, alinatul 4B9, amendamentul numărul 19. Domnul Groș a numărat că sunt 12 membri ai socialiștilor și democraților în sală, dar trebuie să știe că numai 11 votează. Asta nu are nicio importanță, răspunde președintele. Noi știm câte persoane votează și numărul era corect. Deci, amendamentul 19, vot pe părți, în trei părți. Prima parte, până la un stat membru, puncte de suspensie, autoritatea de supraveghere și așa mai departe, cum aveți în uh, uh lista de vot. Deci, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și a treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Din nou o persoană în plus de la vers, domnule Kramer dacă toată lumea este satisfăcut de cum îi funcționează mașina, dacă nu s-a încurcat atunci când a apăsat cadrul de vot, s-a închis votul. 16 voturi pentru, 24 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 64, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A, articolul 5 alineatul 1, punctul B, a 9, amendamentul 21, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66 al domnului Marinescu, pe părți, prima parte, măsuri mai severe datorită și a doua parte de acolo înainte. Pentru prima parte, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 24 4 ce înseamnă? Înseamnă că devine caduc pentru că prima parte era acoperită. Deci trecem la articolul 5, alineatul 2, 25 al raportorului pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 al raportorului pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 67. Domnul Groș dorește să ia cuvântul. Da, domnule președinte, vreau să vă rog în acest moment, dacă sunteți de acord, ca autoarea să mai explice pe scurt acest amendament încă o dată, pentru că am avut probleme să înțelegem acest amendament la PPE. Pe scurt, vă rog, dacă se poate. Amendamentul 67 din partea doamnei Henis Pleșert. Deci, Doamna Henny Splashard, se pare că nu e clar la ce vă referiți. Da, știu că raportorul a recomandat să se respingă uh, sfaturile Comisiei Europene, dar eu am să insist să punem aici un plus. Nu am explicația la mine, dar uh, este vorba despre eficiență și performanță ca fiind legată de siguranță. Eu aș, v-aș ruga să votați pentru. Președintele, nu știu dacă vă mulțumește această explicație, domnule Groș, dar e o explicație ca oricare alta. Brian, nu tu trebuie să judeci acest lucru. Nu, într-adevăr, nu eu, nu judec decât ce am în fața ochilor. Deci... Can you just put your mic off, Matthew, then? Ich okay. glaube, trinken mal Tasse Kaffee danach und erklären das mal ein bisschen. Cred că la o ceașcă de cafea o să putem să ne explicăm. Momentan, haideți să o lăsăm baltă. Ok. 67. 67 pentru. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 27 al raportorului pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 28 al raportorului pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29 al raportorului pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 68 este caduc, 69 a fost retras, 70 este caduc pentru că a fost adoptat 29 și deci ajungem la 30, articolul 6, alineatul 2, amendamentul raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 al doamnei Henis Pleșart, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred că acesta a fost mai clar, Janin. 73, tot al doamnei Hennis Pleșart. Te rog să te controlezi, Brian. 73 pentru, împotrivă. Verificăm. Verificăm 73 al doamnei Hennis Pleșart. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 26 pentru, 14 împotrivă se adoptă. Deci 72 este caduc, 74 al domnului Marinescu pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 74 al domnului Marinescu. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. de, este respins, 20 pentru, 20 împotrivă. 75, Zasada pentru, împotrivă. Haideți să verificăm și pe acesta, 75 al domnului Zasada. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 20 pentru, 20 împotrivă, deci se respinge. 76 Koch pentru împotrivă, abțineri se respinge. 77 al domnului Zasada pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 8 alineatul 1A9 al raportorului, amendamentul 31 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 Tremosai Balsels pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 79, doamna de Verac, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80, tremosa, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 al raportorului, pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 35 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36 al domnului Albertini pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. La considerente am ajuns 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Lichtenberg, Kramer și Durand pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Eu cred că se respinge, dar verificăm 37. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 16 pentru 24 împotrivă se respinge. 38 Lichtenberg Kramer Durand pentru împotrivă abțineri aceeași majoritate se respinge. 2 al raportorului pentru împotrivă abțineri se adoptă. 39 este caduc, 40 este retras, 41 ca adăugire a uh, colegului Tremosa pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul 5, amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 4 al raportorului pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 5 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 al Ascender Alvarez pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votul final. Propunerea legislativă astfel modificată, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. As everybody vote... Toată lumea a votat. S-a închis votul. 36 pentru, niciunul împotrivă, 4 abțineri, se adoptă. Și e, rezoluția legislativă s-a deschis votul. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 34 pentru, 5 abțineri, niciun vot împotrivă. Se adoptă. Felicitări, domnule Leichtfried. Next item on the agenda. Următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul Kramer are o solicitare de respectare a regulamentului. Domnule președinte, fiind dat că ați spus că verzii au votat odată în plus. Eu nu văd decât trei verzi în sală și avem trei voturi, deci nu înțeleg de unde ar veni a patra, a patra, al patrulea vot. Ich habe auch nicht zwei Karten. Eu n-am două cartele de vot. I can only tell you, Mr. Kramer, what... Domnule Kramer, nu pot să vă spun decât ceea ce văd eu pe acest mic ecran care ne-a spus că la verzi este un vot în plus. Pot să verific. Nu, nu pun la îndoială votul, spune domnul Kramer, dar vreau să înțeleg de unde a apărut greșeala. Președintele. Poate domnul Smith din Flandra, poate el a votat în plus. Bun, în orice caz am înțeles care e problema, vom încerca să verificăm de unde a venit greșeala. Trebuie să fim absolut corecți, pentru că votul e foarte strâns. Vom verifica, vă promit. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul cu privire la siguranța um, aeronautică, investigarea și prevenirea accidentelor, doamna De Verac. Doamna De Verac, avem un reprezentant, un reprezentant al Asociației Victimelor în public. Înainte să deschidem dezbaterea, aș vrea deci să îi salut pe cei doi reprezentanți ai FENVAC, și anume Asociația Victimelor uh, în accidente, accidente de zbor care reprezintă mai ales și victimele accidentului uh, Air France 447 zburând de la Rio la Paris, care s-a prăbușit în Atlantic. Vă salutăm și vă urăm bun venit în cadrul reuniunii noastre și am dori să vă transmitem mai întâi condoleanțele pentru pierderea um, persoanelor apropiate în acest accident. Trebuie să ne credeți că vă exprimăm așadar sincerele noastre condoleanțe pentru pierderea pe care ați suferit-o. Aș vrea să rog acum pe doamna Deveirac, să își introducă raportul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, la pregătirea documentului de lucru pe care l-ați primit, m-am consultat cu reprezentanți din partea industriei aeronautice, AESA și Airbus, uh, dar și companiile aeriene și asociațiile de familiilor victimelor accidentelor de avion din partea cărora avem mai mulți reprezentanți astăzi. Vreau să-i salut și să le mulțumesc pentru prezența lor în Parlament. Am avut ocazia, împreună cu dumneavoastră, domnule președinte, și cu alți membri TRAN, să vizitez biroul britanic de anchetă pe tema accidentelor aviatice și echivalentul acesteia la nivel francez. Toate reuniunile și întâlnirile pe care le-am avut mi-au arătat că, deși propunerile Comisiei sunt complexe și tehnice, ele sunt extrem de importante pentru securitatea aeriană. Și am propus de aceea mai multe căi de gândire în documentul meu pe care vreau să vi le prezint astăzi, pe scurt. În primul rând, în ceea ce privește rețeaua autorităților responsabile cu anchetele de siguranță, birourile naționale pentru anchetele de securitate sunt în centrul anchetelor care se fac imediat după un accident de avion și autoritățile responsabile sunt cele care determină cauzele unui accident și încearcă să evite ca acest accident să se repete. Ar trebui, deci, să oferim cadrul potrivit pentru ca aceste anchete să se poată derula așa cum trebuie și pentru ca să se limiteze foarte repede care sunt problemele în ceea ce privește siguranța. Comisia propune așadar să se instaureze birouri naționale armonizate pentru anchetă, pentru a putea combate disparitățile care există între anchetarea la nivelul statelor membre. Mi se pare interesant uh, un punct pe care însă Comisia nu l-a dezvoltat până la capăt și pe care eu aș vrea să-l dezvolt este misiunea rețelei existente, pentru că această rețea ar putea aduce o adevărată valoare adăugată în ceea ce privește securitatea aeriană. Se întâmplă acest lucru deja în securitatea maritimă, când s-a creat un birou de anchetă pentru accidentele maritime cu liste uh, și misiuni ale diferitelor rețele un repertoriu a celor mai bune practici, de exemplu, sau o formare specializată pentru anchetatori sau alte instrumente. Aș dori de asemenea să precizez că această rețea nu este o nouă agenție și nu are personalitate juridică. Nu este vorba aici de crearea unei, unui organ suplimentar, ci e vorba de optimizarea resurselor existente, de îmbunătățirea uh, performanțelor fiecărui birou de anchetă. Așadar, acest birou există deja de mai mulți ani. Ceea ce propunem noi este să-i dăm o formă oficială și să mm, îl mandatăm pentru îmbunătățirea siguranței aeriene și pentru a gestiona anchetele. Această viziune a noastră nu prevede o substituire a birourilor eficiente care funcționează în domeniu, ci mai degrabă de eh, crearea unui standard mai înalt pentru toate birourile din statele membre, pentru ca acestea să-și poată purta anchetele, să-și, să poată face anchetele într-o manieră independentă și eficientă. Astfel, eh, am putea de asemenea să combatem diferențele de nivel între birourile de anchetă dintre statele membre și să avem eh, în final 27 de autorități competente. De ce este problema aceasta o miză politică foarte importantă pentru Parlamentul European? Pentru că și Consiliul încearcă, Consiliul încearcă să mm, golească de substanță această rețea și să transfere toată competența la statele membre, ceea ce pune în cauză și independența rețelei, dar ne privează și pe noi, în calitate de colegislatori, să dăm un cadru acestei rețele. Acesta este un punct așadar pe care trebuie să fim foarte fermi. Un al doilea punct pe care vreau să-l abordez este participarea Agenției Europene de Securitate Aeriană la anchetele de, din accidentele aviatice. AESA are mai multe birouri din cadrul Aeronef în Uniunea Europeană și de aceea este un rol, este o instituție foarte importantă. Această agenție participă la toate anchetele de securitate, oferind uh, expertiza sa și informații utile pentru anchetatori. Dacă birourile de anchetare din cele 27 de state membre au o experiență lungă de colaborare cu autoritățile de aviație civilă din statele membre, care sunt de obicei o parte din același minister ca ele, acesta nu se plică și la AESA, care este o instituție foarte nouă cu care statele membre și birourile de anchetă nu sunt încă obișnuite să lucreze. Aceasta a dus în trecut la câteva confuzii cu privire la rolul fiecăruia dintre anchetatorii aceștia și care a împiedicat oarecum o bună derulare a activităților. Noul regulament prevede crearea unui cadru juridic foarte clar pentru participarea agenției la anchetele de securitate. Însă acest cadru nu trebuie niciun fel să ofere posibilitatea AESA să influențeze în, într-un fel ancheta de securitate sau să poartă, să ducă o, um, să tocmească o investigație paralelă. Așadar, în cadrul aeronefului, agenția nu poate să fie și judecător și parte în același timp. Și aceasta dintr-un motiv juridic foarte important. Este clar că rolul AESA trebuie să fie unul bine definit de către uh, anexa 13 din uh, OACI. Textul comisiei poate să aducă cu sine anumite ambiguități și aș vrea să folosim o formulare mai clară care să garanteze participarea rețelelor la anchetele de siguranță. Termenul de consultant este câteodată folosit pentru autoritatea de certificare, deci AESA trebuie să fie definită ca și consultant în acest domeniu, având în vedere participarea sa la anchetele de siguranță și trebuie de asemenea să aibă, să fie explicit numită ca și consultant. Aș vrea să menționez că știu că pentru unii dintre dumneavoastră participarea AESA a fost una esențială, dar și din punct de vedere juridic cred că trebuie să găsim o formulare corectă care să nu neglijeze mandatul pe care îl acordăm acestei instituții. Al treilea punct pe care trebuie să-l clarificăm este derularea anchetelor de securitate. Aceste anchete trec printr-una sau mai multe proceduri judiciare care sunt prestabilite. Sunt mai multe puncte importante aici. Trebuie să ne asigurim, în primul rând, că ancheta de securitate este una independentă. Așadar, anchetatorii trebuie să poată să aibă acces la probe, fără să trebuiască să ceară autorizația unui judecător pentru a face acest lucru, ceea ce nu se întâmplă în orice caz momentan. Un al doilea aspect important este accesul la informațiile clasificate sau informațiile sensibile care au fost culese de către anchetatorii de securitate în cadrul anchetei. Aceasta ar putea fi, de exemplu, datele care au fost conținute în cutia neagră a zborului sau interviurile cu controlorii de zbor sau uh, poate um, resturile găsite la, pe, pe situl accidentului. Unele persoane doresc să nu fie transmis uh, mărturia lor justiției fără consimțământul lor, ceea ce creează probleme pentru um, investigare, pentru că nu întotdeauna se poate găsi o soluție foarte bună pentru uh, investigare în acest caz. De asemenea, și drepturile familiilor victimelor trebuie să fie foarte clar definite și autoritățile judiciare trebuie să aibă acces la unele dintre informațiile oferite de către aceștia și astfel trebuie să găsim un echilibru între aceste două obligații. Comisia propune să protejeze o serie de informații, dar propune de asemenea ca justiția să aibă acces la toate aceste informații dacă există un interes public major. Noțiunea de interes public major este una destul de vagă, pentru că ea poate diferi de la un stat la altul. În cazul unui accident de avion, așa cum s-a întâmplat de curând, uh, care, un accident care se soldează cu moartea persoanei, uh, trebuie să se găsească o cale de acces la informații pentru că există un interes public major și deci informațiile nu mai sunt clasificate. Aș dori să se protejeze datele sensibile mai multe, cât se întâmplă în momentul de față prin propunerea comisiei și aș propune de aceea ca tot ceea ce are de a face cu o restabilire a faptelor sau cu o analiză a dovezilor să fie transmis justiției iar celelalte date, cum ar fi notele sau uh, interviurile sau dialogul cu controlorii de zbor, să rămână confidențial. Articolul 15, aliniatul 2, listează foarte clar aceste informații. Eu consider ca toate informațiile de la 15.2 să fie uh, declasificate și 15.1 să fie confidențiale. Datele pe care le-a consultat Comisia arată că până acum nu se merge destul de departe în protecția datelor și propunerea mea merge mai departe decât avizul pe care l-a dat biroul european. Un alt punct care mi se pare important este cel legat de drepturile victimelor și a apropiaților acestora. Uh, se pune problema, în primul rând, a, a transmiterii listei pasagerilor. Cred că trebuie să stabilim un termen foarte clar, pentru că altfel se pot face abuzuri, așa cum s-a întâmplat în accidentele recente. Este o măsură care este extrem de importantă pentru concetățenii noștri. Comisia propune ca compania să aibă obligația să ofere lista pasagerilor la o oră maxim după uh, accident. Sunt de acord cu acest uh, termen de timp maxim, însă termenul pe care îl vom stabili trebuie să fie totuși realist. Compania nu deține întotdeauna de un personal nu are personal fix care să poată oferi aceste informații sau câteodată unele aeroporturi nu funcționează în noaptea. De asemenea, mi se pare important ca, lecții, ca lista de pasageri să fie verificată pentru ca să nu se intervină greșeli. Pentru ca acest termen să fie realist, eu propun două posibilități. Prima este să cerem companiilor să trimită lista pasagerilor uh, sediului lor înainte de fiecare decolare, ceea ce este destul de complicat pentru că companiile nu sunt foarte pentru, dar aceasta ar garanta faptul că în caz de accident compania să poate să verifice această listă într-o oră, adăugând numai la această listă membrii echipajului. O a doua soluție ar fi să se creeze un termen diferit uh, pentru zborurile pe care există deja informații prealabile pentru cetățeni, la care 30 de minute este un timp rezonabil. Deci să distingem aceste zboruri de celelalte zboruri în care este nevoie de un termen maxim de 2 ani pentru a, de 2, 2 ore, mă scuzați, pentru a pune la dispoziție lista. Apoi se pune problema cum se vor preveni uh, familiile de dispariția acestor pasageri când se întâmplă un accident, compania aeriană primește mii de apeluri și este foarte greu să identifici persoana pe care trebuie să o informezi de dispariția unei persoane din avion. Așadar, în aceste momente, o astfel de știre extrem de dureroasă este foarte problematică. Propun, așa cum se întâmplă în Statele Unite, pentru companiile aeriene să se ceară pasagerilor să indice la rezervarea biletului o persoană de contact în caz de accident. Cred că trebuie să cerem în primul rând avizul Autorității de Protejare a Datelor la nivel european pentru a vedea cum se poate face acest lucru în concordanță cu protecția datelor individuale la nivel european. Aș dori de asemenea să se îmbunătățească informarea familiilor cu privire la derularea anchetei. Nu se poate tolera ca apropiații victimelor să afle din mass media rezultatul anchetelor. Trebuie să beneficieze de o informație privilegiată cu privire de la derularea anchetei de securitate și să primească rapoartele intermediare și raportul final al anchetei înainte ca acesta să fie făcut public. Acest lucru s-ar putea întâmpla tocmai prin intermediul asociațiilor familiilor victimelor. Înainte să încheiem, aș dori să vă prezint două ultime puncte. Comisia propune la articolul 23 aliniatul 1 ca statele membre să aibă grijă să instaureze un plan de ajutorare al victimilor și a familiilor acestora la nivel național. Când se produce un accident, compania este primul interlocutor cărora se adresează victimele sau apropiații victimelor. Deci statele membre trebuie să fie obligate ca toate companiile care sunt înregistrate în statul membru respectiv să dispună de un plan de criză. Acest plan de criză trebuie să țină cont și de nevoile de susținere psihologică într-un astfel de caz. În ancheta respectivă ar trebui să existe și o persoană de contact pentru fiecare victimă, ceea ce s-a întâmplat la accidentul 447 uh, și al Air Yemenia, telefonul mobil al referentului respectiv a fost disponibil 24 din 24, 7 zile din 7 pentru apropiații victimelor. De asemenea, orice uh, membru al familiilor dispăruților pot să contacteze un membru al Comisiei de Anchetă în orice moment. Referentul poate să coordoneze informațiile și poate să le, să le transmită după aceea apropiaților, dar trebuie de asemenea să îi informeze și asupra procedurilor în curs. Aceasta ar fi o susținere importantă pentru apropiații celor uh, dispăruți, care se găsesc adesea disperați în fața unei, unei mari de proceduri, după ce că suferă oricum de dispariția unei persoane apropiate. Cam atât vrem să vă spun. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept comentariile dumneavoastră și sugestiile dumneavoastră pe acest punct. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă de Verac. Domnul Groș și după aceea domnul El Cadraui. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc franceză, pentru că astfel colega mea poate să vă asculte direct. Vreau să o felicit pentru raportul pe care l-a făcut pe acest subiect dificil și atât de delicat. E dificil să faci o sinteză. Cred că documentul pune întrebările bune și sper să găsim, să întrunim o majoritate cât mai largă pentru răspunsurile care vor fi date acestor întrebări. Eu unul cred că în ce privește securitatea uh, transportului aviatic și protecția uh, potențialelor uh, victime ar fi, deci nu cred că acestea ar fi îmbunătățite dacă am renaționaliza competențele. Din potrivă. Spunem aici clar de faptul că este nevoie de clarificarea rolului care revine um, Agenției uh, Internaționale de Securitate a Aviației. Vorbiți despre un rol de consiliere, dar totuși acesta trebuie neapărat bine definit. Și să nu uităm și de uh, calitatea informațiilor furnizate și de fiabilitatea acestora. Rapiditatea informațiilor furnizate nu trebuie să, să uh, fie un factor în defavoarea fiabilității. Și apoi trebuie să ne asigurăm că persoanele direct afectate vor fi uh, informate așa cum se cuvine, asta uh, independent de uh, nevoia de confidențialitate de, uh, care va fi uh, intrinsec acestui gen de informații. Eu cred că analiza securității este o prioritate, dar nu trebuie să fie o piedică în calea anchetelor, în calea justiției. De multe ori ne-am lovit cu această situație în care anchetele autorităților de uh, siguranță aviatică merseseră mult mai departe decât anchetele de justiție, deci ar trebui să existe o colaborare și uh, justiția, procedura, nu trebuie să se lovească de obstacole. Avem nevoie și de o justiție care să funcționeze cât mai repede cu putință. Aspectul internațional a fost uh, evocat, avem mai multe acorduri internaționale și intraeuropene, pentru că ne dorim ca peste tot în Europa să existe un serviciu de înaltă calitate pentru toate persoanele afectate. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru acest document de lucru uh, de bună calitate. Mulțumesc, domnul El Cadraui. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc doamnei de Verac pentru acest document de lucru de o calitate deosebită, câteva observații. Mai întâi, în ce privește discuția despre rețea. Sunt de acord cu doamna raportor, nu putem să uh, regresăm. Nu putem să renaționalizăm sau să naționalizăm pur și simplu competențele. Eu cred că această rețea ar trebui să fie numai o etapă intermediară înainte de crearea unui birou european. Dar haideți deocamdată să ne concentrăm asupra acestei rețele care ar trebui să fie suficient de puternică, astfel încât în toate statele membre să existe o mare capacitate uh, de Um, um, anchetă. Și ar fi bine să ajungem la un consens în acest sens. Oricum sunt de acord cu abordarea dumneavoastră. Apoi, în ce privește existența acestui consilier, a acestei uh, autoritate de supraveghere, trebuie să vedem cum poate să fie implicată um, AESA în timpul anchetei căci de foarte multe ori putem să tragem învățăminte din anchetele asupra uh, accidentelor ce au avut loc în trecut. Și este indispensabil să facem acest lucru acum în ce privește drepturile pasagerilor. Furnizarea de informații este deosebit de importantă, mai ales pentru familiile victimelor, Dumneavoastră sugerați existența unei persoane de contact care ar trebui, al cărei nume ar trebui să fie indicat în momentul cumpărării biletelor. Cred că este o idee bună, însă e clar că lista cu pasageri trebuie publicată în cel mai scurt timp ar fi bine ca fiecare companie aeriană să aibă acest uh, punct de contact fix și de asemenea termene cât mai reduse pentru comunicarea listei pasagerilor. Cred că trebuie să putem uh, folosi mai bine la nivel european statisticile pe care le avem în ce privește accidentele și incidentele într-un uh, prim moment, ar fi bine dacă statele membre ar putea să aibă acces la o bază de date comună și, de asemenea, dacă ele sunt de acord să alimenteze această bază de date. Dar mai sunt multe de făcut, cred. Mulțumesc! Aș vrea să-i mulțumesc și eu doamnei de Verac pentru acest raport. Este un raport foarte sensibil în acest domeniu, pentru că e vorba de uh, moartea unor persoane în accidente aviatice și bineînțeles că vrem să facem cât se poate de mult pentru familiile lor. Domnul Cacin nu poate fi aici, care este raportorul uh, din umbră, m-a rugat să vorbesc în numele lui. Este important să vedem în primul rând care sunt cauzele acestor accidente, care au fost cauzele și să încercăm să, se, să evităm să se întâmple așa ceva din nou. Este necesar, așa cum a spus și Mathieu Groș, să nu cădem înapoi în reglementări supranaționale. Avem cerul unic european, încercăm să-l perfectăm și în acest context este foarte important să colaborăm, să creăm o rețea, pentru că până la urmă este o problemă politică, felul în care vom putea gestiona reglementarea în domeniu. Mă gândesc aici la pasagerii respectivi care au un drept să știe că și noi ne ocupăm de o îmbunătățire în acest domeniu. S-a vorbit în mai multe rânduri despre rolul AESA. Cred că trebuie să clarificăm uh, că nu trebuie să existe un conflict de interese între rețeaua pe care vrem, rețeaua pe care vrem să o construim noi și care este activitatea obișnuită a acestei agenții. Trebuie deci să facem o delimitare foarte clară. Dar așa cum au vorbit și ceilalți, cum au spus și ceilalți vorbitori înainte, eu cred că trebuie să fie foarte clar mandatul AESA. Uh, de asemenea, sunt de acord cu raportoarea când spune că există date foarte sensibile care trebuie să fie, ar trebui să fie ținute confidențiale. Trebuie să fie clar că nu vom face publice toate datele, ci doar în cazuri speciale acestea vor trebui să fie transmise mai departe. Protecția datelor este pentru noi un lucru important și de aceea ar trebui să ne gândim exact care sunt datele pe care le transmitem atunci când facem o anchetă pe tema unui accident și ce nu transmitem mai departe. Mulțumesc, domnul Zenchi. Więc ja bym chciał także podziękować za bardzo ciekawe materiały. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu țin să mulțumesc, doamne raportor, pentru aceste informații deosebit de interesante, dar aș vrea să evoc câteva probleme. Noi sperăm că acest document de lucru va fi acceptat de um, marea majoritate a Parlamentului, dar se spune că una din misiunile acestei uh, agenții ar fi să ajute la anchetele asupra accidentelor de aviație pentru a preveni producerea de asemenea accidente pe viitor. Și de aceea vreau să vorbesc despre o chestiune care mi se pare fundamentală. Astăzi, fiecare, de fiecare dată când se produce un accident, statul membru unde uh, Um, a avut loc acest accident este uh, competent pentru anchetă. Și dacă ar exista o nevoie de schimb de informații și de alimentare unei baze de date, ar apărea probleme dacă comisiile sau birourile din statele membre care sunt sancționate cu ancheta nu reușesc să transmită asemenea informații. Deci dacă vorbim despre uh, o gestionare centralizată, trebuie să luăm acest lucru în serios, pentru că de multe ori se produc accidente similare și apoi și în plus există puține tipuri de um, avioane. Să nu uităm faptul că uh, tipurile um, avioanelor sunt foarte uh, similare. Deci cum putem să convingem uh, companiile uh, aeriene, dar și pe fabricanți să facă acest schimb de informații, pentru că în prezent nu avem asemenea informații decât asupra unui procent mic. Ceea ce aș vrea eu să propun este că termenul limită pentru uh, anunțarea familiilor să fie cât mai scurt cu putință. Nu putem accepta să existe uh, uh termene diferite uh, în funcție de, uh, de la o situație la alta. Și să nu uităm că deocamdată legislația în vigoare este bună pentru că ține cont de uh, aspectele de ordin juridică, dar uh, ține cont de nevoile familiilor. Mulțumesc! Doamna raportor din umbră, Eva Lichtenbergen, nu este aici, dar vreau să vă spun din partea ei că vă mulțumește foarte mult pentru raport și pentru colaborare, care funcționează foarte bine. O să vorbesc despre două puncte care sunt importante pentru noi. În primul rând, punctul 5, pe care îl susținem foarte puternic, pentru că trebuie să evităm nesiguranță suplimentară victimelor, trebuie să le informăm cât mai repede despre ce s-a întâmplat și trebuie să le dăm și informații cu privire la despăgubiri. Aceasta nu poate să dureze această informație ani de zile. Câteodată victimele sau familiile lor sunt uh, descurajate complet până când vine într-adevăr despăgubirea. Aceasta trebuie să se întâmple imediat. Nu putem să pedepsim victimele care să suporte toate disputele juridice dintre statele membre. Un al doilea punct este paragraful B la punctul 5. Se vorbește de darea informațiilor în cazul unui accident. Cui trebuie transmisă această informație? Scrie foarte clar că poate să fie o altă persoană, o persoană de încredere. Uh, noi susținem acest lucru, dar în același timp trebuie să fie clar că aceste date nu trebuie să fie transmise mai departe, pentru că am avut problema la acordul SWIFT. Când toate informațiile sunt trimise mai departe și nu se știe către cine, acest lucru nu poate fi acceptat. E vorba de informații confidențiale care sunt, rămân confidențiale și în cazul unui accident. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei de Verac mai întâi, care a organizat o întâlnire preliminară la care am avut o scurtă discuție în legătură cu ceea ce intenționa să introducă în document. Vreau să salut schimbul de opinii pe care îl desfășurăm acum și să salut și comentariile doamnei de Verac. Cred că este foarte important următorul lucru, spun acest lucru din punctul de vedere al cuiva cu foarte mare experiență și care îi compătimește pe cei prezenți astăzi aici, pentru că și eu am trecut prin asta. Vreau să spun ca notă pozitivă că ceea ce s-a făcut în ultimii 60 de ani în Europa și în lumea întreagă s-a făcut pentru că s-au deschis anchete și aceste anchete au avut succes pentru că uh, sunt independente față de politicieni și față de orice fel de organisme am ajuns să găsim mult mai repede cauzele accidentelor, fie că e vorba de o eroare tehnică, fie că e vorba de o eroare umană. Am înțeles că fiecare accident este deosebit de celelalte și aceasta este o informație foarte importantă. Dacă studiem uh, chestiunea rețelelor, uh, putem să spunem că da, sigur, poate să se creeze o rețea, dar cred că modul de funcționare a rețelelor trebuie să fie, aceste rețele trebuie să se bazeze pe rețeaua existentă de birouri de anchetă. Nu cred că are rost să creăm ceva care să ducă doar la birocrație suplimentară și care să se îndepărteze de structura simplă și independentă pe care o avem acum. În ceea ce privește articolul 8, cred că există o problemă aici. Am înțeles, domnule președinte, că articolele 8 și 9 au fost deja discutate la grupul de lucru a experților din statele membre, pentru că uh, erau domenii cu probleme și cred că ar fi util, dat fiindcă nu discutăm acest lucru înainte de 28 aprilie din nou, ar fi să vedem cum putem reformula articolele, articolele 8 și 9, pentru că e clar că trebuie să uh, pornim de la ce avem la dispoziție. Uh, în orice caz, trebuie să fim precauți să prevenim un conflict de interese între Comisie, AESA și uh, OIB. Nu uh, vreau să fiu critică, cred că trebuie doar să se clarifice acest lucru. În ceea ce privește rolul Agenției Europene de Siguranță a Aviației, cred că rolul de consilier este cel mai adecvat și uh, advisor se scrie în limba engleză cu OR la sfârșit, nu cu R, îmi pare rău să vă atrag atenția. Și cred că sunt importante clarificările din standardele internaționale, din anexa 13 a Convenției de la Chicago, uh, pentru că este vorba aici de uh, călătorii internaționale, de transport internațional și deci de reguli internaționale. Trebuie să avem mare grijă cu formularea din orice fel de document în legătură cu acestea și trebuie să ne asigurăm că sunt transpuse corect și că se folosește formularea folosită la ora actuală. Asta voiam să subliniez. Așa deci, advisor este un cuvânt foarte corect, consultant. Uh, Apoi, în ceea ce privește uh, rolul acestor consultanți, cred că trebuie să fie clar că există o separare între agenții, între uh, cei care fac anchetele, experți și politicieni. Și cred că termenul de consultant este unul adecvat pentru că, așa cum se recomandă, toate statele membre semnatare și AESA nu au aceleași drepturi. Uh, deci este esențial să fim cât mai clare aici și cred că această chestiune trebuie menționată în alineatul 2. În ceea ce privește articolul 12, discutăm despre anchete și despre accesul la uh, controlul cutiilor negre și al informațiilor. Cred că nu trebuie să se încurajeze acest sistem. Există reguli clare de divulgare și de nedivulgare a acestor informații. Este vorba de informații protejate și asta din motive foarte clare. După cum știți, membrii echipajului pot să aibă dreptul să aibă acces la aceste informații în caz de accidente grave, dar aceste informații nu le aparțin, de fapt nu aparțin nimănui. Și deci nu cred că ar fi bine să introducem această prevedere. Această informație este doar pentru, pentru birourile de anchetă și nimic mai mult. Apoi, lista pasagerilor este un document, nu este o listă, trebuie să o numim așa uh, cum se cuvine. Apoi mai este lista de bunuri periculoase la bord, trebuie să uh, avem grijă și cum ne referim la aceasta. Și în cele din urmă, în ceea ce privește domeniul judiciar, este un domeniu delicat pentru că avem fiecare culturi diferite în acest domeniu și sunt domenii foarte dificile. Vreau să vă avertizez în legătură cu rolul sistemului judiciar și limitele acestuia. Cred că trebuie să uh, fim foarte precauți, pentru că, uitându-mă la text, mă tem că s-ar putea să uh, crească uh, rolul controlorilor de trafic și uh, mărturiile acestora ar putea fi folosite împotriva lor uh, în cadrul procedurilor judiciare. Trebuie să se respecte drepturile fundamentale aici și trebuie să avem mare grijă în evaluarea rolului sistemului judiciar în aceste anchete. Și în cele din urmă este vorba de de raportarea e-cares. Este, uh, am înțeles că nu mai am mult timp, voi încheia acum, dar nu avem coordonator și nu avem raportor din umbră, deci eu joc un dublu rol aici. Și am să vorbesc cât doi. Suntem uh, cât se poate de rezonabil la grup, domnule președinte. Deci, după cum am mai spus, în legătură cu uh, discuțiile trebuie să avem grijă de raportarea actuală. Ceea ce s-a discutat în această comisie și merită să menționăm, domnule președinte, pentru că și dumneavoastră a susținut această procedură, este să se introducă un sistem de mandatare uh, în, la Uniunea, în Uniunea Europeană, pe care l-am introdus acum șapte ani. Cred că atunci cerusem un sistem de vol, voluntar de raportare care a funcționat foarte bine, de exemplu, în Marea Britanie în timp de 20 de ani. Aceasta s-a demonstrat a fi un sistem foarte eficient. Uh, un lucru la care trebuie să ne uităm mai atent atunci când uh, elaborăm această legislație este să încurajăm statele membre să folosească acest sistem de raportare. Cred că acesta era punctul meu final, domnule președinte, și îi mulțumesc încă o dată doamnei Doveirac. Cred că vom avea un dialog foarte constructiv și sper că vom ajunge la o concluzie rezonabilă. Avem mai multe întrebări uh, către Comisia Europeană în ceea ce privește formularea pe care o să le transmit mai departe. Mulțumesc. Domnul Higgins are cuvântul. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă arăt uh, de aceeași părere cu dumneavoastră, exprimând în primul rând condoleanțele mele față de familiile persoanelor decedate în uh, aceste accidente, persoane care au trecut printr-o situație extrem de tragică și printr-o agonie care de nedescris, pentru că suferința lor este uh, cea care, în primul rând, ne obligă pe noi să, ac- să acționăm pentru că astfel de accidente să nu se mai repete. Este nevoie să avem uh, investigații independente, este nevoie să uh, putem aduce sub aceeași umbrelă și investigația și anchetele și partea judiciară, dar trebuie în același timp să știm cum facem pentru ca să, se, pentru ca, uh, să știm, uh, să dăm prioritate uh, familiilor victimelor, celor aflați în acel avion, în fața a mass mediei. În primul rând, așadar, investigația este importantă și, în al doilea rând, prevenirea. Acum câtva timp, acum câteva săptămâni, am întâlnit cu un grup de piloți care și-au înaintat îngrijorările în ceea ce privește uh, reducerile în domeniul aviației pe tema uh, plății și a orelor de zbor. Eu sunt pentru concurență în domeniul companiilor uh, aeriene și pentru reducerea costurilor, dar piloții se află sub o presiune enormă. Aveți, de exemplu, un zbor pe care eu îl folosesc uh, ades cu compania irlandeză care trebuie să are o marșă de 20 de minute pentru aterizare și cred că acest lucru este mult prea strâns. Săptămâna trecută am uh, mers cu, în spatele, chiar în spatele unui pilot la Aer Lingus, care a participat și la conferința națională și subiectul important despre care se vorbea era exact presiunea asupra piloților, așteptările ridicate, faptul că trebuie să lucreze ore în șir și că sunt stresați. Așadar avem de face, de fapt, cu un subiect extrem de important pentru securitatea aviației. Vorbim de body, de scanere corporale, de alte probleme. Am fost uh, foarte strict în ceea ce privește securitatea rutieră, dar tot domeniul care ține de securitatea aeriană, presiunea, stresul și așteptările pe piloți și faptul că s-a scurtat și perioada de formare sunt elemente esențiale care ar trebui să nu joace un rol atunci când e vorba de accidente, pentru că acestea, știu, într-adevăr, sunt factori foarte gravi. Mulțumesc. Domn, doamna Alvarez are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să o felicit pe doamna raportor pentru munca depusă și vreau să subliniez cât de important este acest raport. Transportul aerian este una dintre cele mai sigure uh, forme de transport, dar, din păcate, au loc în mod regulat accidente. Și atunci avem obligația să sprijinim orice fel de inițiativă care va uh, permite um, îmbunătățirea um, um, procedurilor pentru a accelera anchetele și pentru a uh, proteja mai bine uh, victimele și pe familiile acestora. Când vorbesc despre măsuri pentru a diminua, uh, pentru a atenua suferința, mă gândesc aici la comunicarea de informații în timp util, în timp cât mai scurt, precum, de exemplu, lista pasagerilor. Uh, eu am lucrat pe vremuri la Spaner și uh, sunt absolut conștientă de cât de mare este suferința acestor persoane și uh, ele nu sunt conștiente de faptul că de multe ori compania nu deține toate informațiile pe care ei ar dori să le obțină. Eu aș fi mai degrabă în favoarea primea dintre sugestiile dumneavoastră și anume uh, să fie trimisă această listă de către companie imediat după ce se produce accidentul. Mi-e foarte greu să cred că um, companiile aeriene nu au în posesia lor această listă um, pentru a o transmite imediat. Și atunci, așa cum se stipulează și în Convenția de la Chicago, aș fi de acord cu ideea transmiterea acestei liste la sediu eh, imediat după decolarea avionului atunci când uh, ai pierdut uh, sau crezi că ai pierdut pe cineva care era la bordul avionului și când ți se spune că trebuie să aștepți două ore, asta poate să însemne o eternitate. Nu putem să supunem uh, persoanele la un asemenea stres. Așa cum mai spuneau și niște colegi, E important să știm nu numai lista pasagerilor aflați la bord, ci și uh, detalii despre încărcătura um, avioanelor, pentru că de multe ori poate să fie vorba despre materiale periculoase care măresc riscul de explozie în cazul unui incident. Apoi, în ce privește uh, independența anchetelor și procedurile judiciare. Eu cred că principalul obiectiv al unei noi reglementări este să întărim siguranța și să prevenim producerea altor accidente. Domnul Van Balen. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fac numai câteva observații pentru doamna Deverac. În ce privește alineatul 4, acolo propuneți ca tot ceea ce face parte din uh, analiza faptelor de la locul accidentelor să poată să fie uh, comunicat uh, victimelor și familiilor acestora. Personal am participat la mai multe asemenea anchete și mi-am dat seama că de fapt autoritățile judiciare uh, cereau imediat aceste informații. Și pentru mine acest lucru nu era tocmai uh, agreabil pentru că tocmai lipsea uh, orice fel de independență. Aceste anchete nu puteau fi uh, calificate de independente atunci când justiția se amesteca imediat. În țările de jos există o comisie de anchetă independentă și atunci, datorită um, uh, prezenței acestor uh, reprezentanților acestei comisii, informațiile nu sunt trimise autorităților judiciare decât în cazul în care uh, a fost un atentat terorist sau o altă asemenea situație sensibilă sau care amenință securitatea națională. Acum, în ce privește obligativitatea de informare. deocamdată dăm, uh, lăsăm la discreția justiției să hotărască dacă da sau nu va intervine. Eu nu sunt de acord cu această stare de lucru și ar trebui să stabilim o listă de criterii obiective care să fie îndeplinite înainte de a demara o acțiune judiciară sau nu. Și cred că acest lucru uh, respectă prevederile Convenției de la uh, Chicago. Cineva se întreba dacă n-ar trebui să existe un birou european de anchetă. Eu nu sunt neapărat pentru această idee, cu excepția cazului în care chiar avem uh, toate garanțiile necesare um, pentru ca acest birou să fie cu adevărat independent. Influența statelor membre este de multe ori covârșitoare. De aceea, eu cred că e mai bine să existe aceste comisii de anchetă în toate statele membre. Doamna Iala Sender. Mulțumesc. Domnule președinte, vreau și eu să o felicit pe doamna raportor pentru faptul că a redactat acest document de lucru cu multă atenție. Vreau să revin asupra rolului pe care îl joacă sau l-ar putea juca Agenția Europeană de Siguranță a Aviației în cazul um, anchetelor S-ar putea să existe un conflict de interes, este greu să fii uh, și judecător și uh, parte uh, vătămată. Atunci când ești la fața locului și când de exemplu, autoritățile polițienești sau cele judiciare nu sunt capabile să uh, culeagă informații de la supraviețuitori. Și dacă, um, um, să spunem, reprezentanții ai AES ar putea să facă acest lucru, ar putea să apară anumite incompatibilități. Nu știu dacă toate procedurile ar fi respectate. Poate că ar fi mai bine dacă AESA s-ar mulțumi cu cererea unei anchete și, pe de altă parte, ar uh, consilia autoritățile judiciare, uh, dându-le um, informații de ordin tehnic, și comunicându-le uh, date um, din anchete precedente care ar fi relevante pentru uh, accidentul în cauză. Pentru că uh, știu că reprezentanții s au mai luat parte la asemenea anchete asupra accidentelor, dar nu sunt neapărat specialiști în toate procedurile legate de aceste anchete și apoi eu aș vrea să știu mai bine cum se desfășoară lucrurile în Statele Unite ale Americii atunci când vorbim despre accidente de aviație și felul în care sunt tratate uh, uh, victimele și familiile acestora, cum sunt ele ținute la curent. Eu știu că de obicei uh, în uh, când vorbim despre transportul rutier, telefoanele mobile pot fi deosebit de utile, îți pot salva viața, dar ce facem cu accidentele aviatice? Cum pot fi pasagerii identificați odată ce au urcat la bord? Am oarece îndoieli despre toate aceste lucruri și mai ales în ce privește uh, această persoană de contact uh, pe care, uh, care ar putea să fie sunată în cazul producerii unui accident. Trebuie să vedem cum se face coordonarea cu echipele de la aeroport și cu autoritățile. În ce privește prevenirea și acțiunile de prevenire, Raportoarea uh, se uită mai degrabă la cum ar trebui modificate procedurile, dar consider că ar trebui să ne asigurăm că atunci când se desfășoară anchete tehnice sau judiciare, um, autorii acestora trebuie să acționeze în optica prevenirii pe viitor a producerii unor incidente similare. Și atunci poate că ar fi mai bine să ne mulțumim să updatăm informațiile pe care le avem și să îmbunătățim schimbul de informații. Vă mulțumesc! Aveți o uh, solicitare de respectare a regulamentului? Da, pe scurt, doar despre lista de pasageri. Nu există nicio scuză ca o companie aeriană să nu aibă o listă completă a pasagerilor înainte de decolare. Nu există niciun motiv care să scuze așa ceva. Avem uh, PNR, este în vigoare și de asemenea și de asemenea lista de pasageri. Nici măcar nu ar mai trebui să mai discutăm despre acest lucru. Dacă se întâmplă ceva, se pune atunci întrebarea, dar dacă cineva, uh, un reprezentant al sectorului aviatic vine și pune această întrebare, trebuie să vă spun că nu are nicio scuză. Bun, am luat notă de intervenția dumneavoastră. Înainte de a ruga pe reprezentantul comisiei să răspundă, am și eu câte ceva de adăugat. De fapt, sunt uh, de acord cu ce au spus uh, doamna Foster și domnul Van uh, Balen în legătură cu rolul AESA. Eu mă tem că AESA este privită ca partener egal în anchetele aeronautice și nu ar trebui să fie așa. Uh, cel care se ocupă de reglementare nu poate să fie implicat ca parte egală în anchetă. Și regulamentul este destul de clar, conform Convenției de la Chicago. Ei trebuie să aibă funcție de consultant. Pe mine nu mă deranjează dacă participă în calitate de consultant. Americanii să fie acolo, dacă este o aeronavă americană, sau francezii, dacă este un Airbus, dar în calitate de consultanți și atât, nimic mai mult trebuie să rămână uh, totul cât se poate de limpede și să se mențină o distanță clară între cei care fac ancheta și cei care fac uh, regulamentele. Pentru că s-ar putea ca uh, reglementatorii să uh, aibă un interes, să fie un conflict de interese, pentru că se poate ca accidentul să se fi produs din cauza lor. Ei uh, fac unor lista neagră și nu întotdeauna uh, nu întotdeauna aceasta este corectă. Uneori există greșeli din cauza autorităților naționale de reglementare. Deci este esențial să se facă această diferență. Doamna de Veirac a spus acest lucru la începutul prezentării sale, care de altfel a fost excelentă. Trebuie să se uh, separe clar rolul AESA de uh, rolul de participator, participant la anchetă de cel de consultant. Consultant, da, participant, nu. Și mie mi se pare clar. Am văzut acest lucru în cazul accidentului de tren din Belgia. Întotdeauna uh, sunt unii care vin la 5 minute și 20 de secunde după ce s-a produs accidentul ca să ne spună din ce cauză s-a produs. De obicei apar în presă, dar întotdeauna vine cineva care știe ce s-a întâmplat. Și noi, cei din domeniul transportului, noi ne luptăm de fiecare dată ca să spunem că nu trebuie să spui ce s-a întâmplat până când nu ai un raport oficial. Și atunci cum se face că tot mai există în unele state această tendință de a se spune da, acel accident a fost de fapt o crimă de imediat după petrecerea evenimentului. Nu știm dacă cineva este vinovat de crimă acolo. Știm că s-a întâmplat o tragedie, știm că s-a întâmplat un accident. Și cred că trebuie să uh, fie totul foarte clar. Mai întâi se anchetează accidentul, se vede apoi ce a provocat accidentul și abia după aceea, dacă, este, dacă trebuie să se ajungă în justiție, să se meargă acolo și să se spună lucrurilor pe nume. Pentru că dacă se sar aceste etape, se poate ca cei care știu ceva despre ce nu a mers bine să nu vorbească în caz că uh, sunt implicați într-un dosar penal sau un coleg de-a lor este acuzat penal. Și nu se poate așa ceva. Controlorul de trafic aerian care a fost ucis de către o uh, rudă a unei victime a unui accident. A avionul de mărfuri care s-a prăbușit în Germania. Cineva a aflat că acel controlor făcuse o greșeală și a fost ucis. Uh, Trebuie să avem mare grijă în acest domeniu de reacție judiciară când dăm drumul avocaților și îi lăsăm să se năpustească asupra tuturor. Vreau să-i mulțumesc doamnei de Veirac pentru raportul său excelent și tuturor pentru dezbaterea de astăzi. Eu trebuie să vă spun că sunt exact de aceeași părere cu mulți dintre membri, mai ales cu doamna Foster și domnul Van Dalen. Trebuie să fim foarte atenți în aceste chestiuni și mai ales trebuie să uh, ținem la independența uh, anchetatorilor și uh, la neimplicarea esa. Mai întâi uh, comisia, după aceea, doamna de Verac, mă scuzați, m-a luat valul. Din partea comisiei, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei raportor. Cred că pentru o primă dezbatere acest document vorbește de toate problemele centrale în legătură cu propunerea Comisiei și este o bază foarte bună de plecare pentru dezbaterile ulterioare. Consider că prima dezbatere a fost una foarte serioasă și mi se pare că este foarte bine să fie așa, pentru că e vorba de o problemă foarte serioasă. Decizia Comisiei, după 15 ani aproximativ, de la prima directivă de anchetare a accidentelor, de a înainta o propunere pentru extinderea acestui sistem, se bazează pe două linii directoare, domnule președinte. În primul rând, se bazează pe o evaluare a experiențelor pozitive de până acum, dar și a, pe baza experiențelor mai puțin pozitive, care, după părerea noastră, sunt importante pentru și relevante pentru acțiuni legislative la nivel european. Al doilea punct este că în ultimii 15 ani sistemul de drept comunitar pe tema securității aviatice, air safety, s-a dezvoltat foarte mult și considerăm că această evoluție suplimentară trebuie să fie de asemenea acompaniată de o securitate sporită în ceea ce privește anchetarea. Nu vreau să intru acum în prea multe detalii, vreau doar să trag o concluzie că în această comisie în general, există părerea că modernizarea sistemului nostru este potrivită în momentul de față. Asta este și ceea ce am propus. Obiectivele principale sunt, pe de-o parte, îmbunătățirea capacităților de investigație la nivel european în general, prin confirmarea și sporirea unei rețele formate din diferitele instanțe competente din statele membre, care există deja în momentul de față, sub formă de instanțe naționale, dar care necesită și o clarificare cu privire la mandatul său. Domnule președinte, cred că acest lucru este important și atunci când ne gândim la un mai bun schimb de informații și experiențe între participanții la această rețea și când ne gândim la necesitatea de a folosi mai bine resursele existente la dispoziția experților care sunt extrem de importante în astfel de situații. Unele state membre sunt mai bine dotate decât altele și credem că de aceea o rețea în domeniu ar putea să ajute pe toată lumea pentru un susținere reciprocă în cazul unei anchete. Un alt punct a fost menționat de mai mulți membri în comisia noastră. Au existat conflicte în trecut între anchetarea asupra cauzelor și anchetelor judiciare sau anchetelor procuro- procuraturii, care s-au împiedicat reciproc, poate nu neapărat cu intenție rea, dar e clar că este nevoie de o clarificare și în ceea ce privește competențele acestor două instanțe de anchetare. Un al treilea punct pe care l-am menționat oarecum la început, avem o legislație foarte dezvoltată în ceea ce privește securitatea aeriană, avem o agenție în domeniu care se ocupă mai ales de probleme de securitate și de aceea este absolut necesar ca relația dintre această agenție și comisia de anchetare care o fi ea să fie foarte clară. Ați spus foarte bine, domnule, doamnă de Verac și alți colegi au preluat ce a spus dumneavoastră atunci când e vorba de conflictele potențiale care ar putea apărea, atunci când reglem, este, regulatorul, reglementatorul este chiar și cel care uh, este parte și judecător în același timp. Acesta este un subiect care se aplică la toate domeniile. Nu poți fi și parte și judecător în același timp. Am avut această discuție și pe tema Americii. La fiecare eveniment trebuie să se definească așadar foarte clar ce, ce anchetează autoritatea de reglementare și ce anchetează cealaltă parte. Trebuie de asemenea să nu, re, să nu renunțăm la un rol consultativ al EASA, pentru că cred că autoritatea de reglementare poate să aducă mai multe experiențe care sunt importante pentru o anchetă, dar este în același timp important să primească și informații la timp pentru a putea să evite cauze similare pentru un accident care ar putea să se mai întâmple în același fel. Un al patrulea punct, recomandările de securitate. Dacă în cadrul unei anchete despre un accident se clarifică care au fost cauzele probabile pentru producerea acelui accident, trebuie să se poată emite o recomandare cât de repede înainte să fie modificate legislația, să fie modificată legislația competentă. Uh, acest lucru este în momentul de față destul de problematic. Noi considerăm că ar fi bine să creăm o bază de date care să fie accesibilă interesaților și, bineînțeles, autorizaților. Și, în același timp, trebuie să nu uităm de drepturile familiilor, victimelor, acel persoanelor apropiate. S-a întâmplat de multe ori ca, imediat după un accident, uh, să existe foarte multe tensiuni din cauza unei proaste informări a acestora. Știm cu toții că există o problemă mare cu lista pasagerilor. Trebuie să se facă o îmbunătățire în domeniul acesta. Dar credem și că ar trebui ca posibilitățile aparținătorilor victimelor să poată să fie mai mari, mai bune, pentru ca ei să aibă un acces privilegiat la informațiile cu privire la accident, fără să se încalce în același timp uh, obligația de protecție a datelor. Multe puncte, domnule președinte, sunt conștient. În cadrul primei dezbateri uh, pot să vă confirm o susținere puternică pentru aceste obiective. Am ascultat însă cu atenție au existat uh, mențiuni care au completat ceea ce știam de până acum. Vom lua în serios aceste mențiuni uh, și informații cu privire la stadiul legislației actuale. Vreau să vă spun că în momentul de față, sub președinție spaniolă, Consiliul elaborează deja un document general, o abordare generală pe care dorește să-l uh, prezinte la următorul Consiliu de Resort. Este o temă așadar care preocupă și statele membre și care cu siguranță va mai fi discutată între Consiliu și Parlament în următoarele luni, următorul an. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mă bucur de această discuție foarte constructivă și foarte serioasă. Mulțumesc! Bun, mulțumesc. Cristin, ai cuvântul. Da, pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Cum au intervenit foarte mulți colegi, nu am să răspund fiecăruia în parte, am notat sugestiile dumneavoastră. Văd că există un oarecare consens în ce privește uh, această rețea, a cărei sarcini ar trebui bine definite, dar nu pot decât să uh, repet uh, ce am spus adineauri și pentru a răspunde doamnei Foster și domnului uh, Van Dalen, nu e vorba despre crearea unei structuri suplimentare. Ați vorbit și despre atenuarea durerii uh, familiilor îndoliate, ați vorbit despre lista de pasageri. Mulți ați uh, spus că comunicarea acestei liste trebuie să fie posibilă cât mai repede cu putință, însă ce a spus Matiu Groș este de asemenea de reținut. Această listă trebuie comunicată rapid, dar ea trebuie să fie și fiabilă. Uh, stimată colegă, mi-ați uh, spus, Ayala Sender, mi-ați spus că vă e greu să credeți că ace, eh, companiile aeriene nu au în posesia lor eh, această listă de pasageri, dar eu am discutat cu reprezentanții companiilor aeriene și ei mi-au explicat că atunci când avionul decolează încă nu au această listă definitivă, deoarece în ultimul moment apar tot timpul modificări, pasageri care nu se prezintă la îmbarcare și așa mai departe. Um, ați evocat și această persoană de contact eu am spus, într-adevăr, că trebuie contactat uh, Biroul European de Supraveghere a Datelor cu caracter personal. Voi colabora cu raportorii din umbră, însă cum văd că subiectul uh, vă interesează pe toți, vă stau la dispoziție pentru orice alte sugestii pe care ați dori să me le trimiteți. Președintele, Vă mulțumesc. Pe 28 aprilie vom uh, discuta despre proiectul de uh, raport. Termenul limită de uh, transmiterea amendamentelor este 18 martie. Deci, mă scuzați, termenul limită de depunere a amendamentelor este 4 mai și dar um, vom discuta despre proiectul de raport pe 28 aprilie. Vă mulțumesc. Trecem la Următorul punct, uh, privind acordurile aeriene internaționale, procedurile prevăzute în tratatul de la Lisabona. Și apoi va avea loc reuniunea coordonatorilor. Poate că vă aduceți aminte că, potrivit tratatului de la Lisabona, Parlamentul European trebuie să-și dea avizul înainte uh, de semnarea vreunui acord internațional de către Consiliu. Prin urmare, Există mai multe acorduri internaționale uh, care țin de competența comisiei noastre, mai ales acordul în ce privește aviația și acum ni se cere, cum spuneam, să imitem un aviz. Coordonatorii au spus că ar fi bine să avem o prezentare a comisiei care să stabilească opt obiective um, de îndeplinit de fiecare dată când se negociază un nou acord internațional și apoi um, trebuie să se prezinte proiectul de acord um, în fața Parlamentului European pentru că acesta să, să poate să-și dea acordul. Deci, la cererea coordonatorilor am cerut comisiei să ne explice cum stau lucrurile și domnul Bugel Venei, sper că nu v-am pronunțat rău numele, deci dumnealui, care este șef de unitate, va face această prezentare acum. Aveți cuvântul. Merci, euh, président. Euh, vous souviendrez qu'il y a... Mulțumesc, domnule președinte. Poate vă aduceți aminte de faptul că, în urmă cu cinci ani, Comisia a făcut o comunicare despre dezvoltarea agendei uh, politicii externe a Uniunii Europene în domeniul aviației. Atunci când vorbim despre relații externe, ne gândim la o proiectare a pieței interne pe plan internațional, în afara deci, granițelor Uniunii Europene și asta în spiritul reciprocității și al um, unor condiții uh, echitabile de concurență. Vrem să garantăm securitatea juridică a acordurilor bilaterale semnate între statele membre și țări terțe, asta potrivit uh, hotărârii uh, Curții Europene de Justiție din 2000 cu privire la uh, um, Open Skies. În jur de 840 de acorduri care privesc 103 țări au fost uh, revizuite pentru a fi în acord cu um, această jurisprudență, fie prin negocieri bilaterale, fie prin acorduri orizontale. Un alt aspect pe care trebuie să-l avem în vedere este cel economic, pentru că ne dorim să creăm noi oportunități pentru a oferi uh, noi piețe partenerilor noștri cheie, dar și pentru a promova noi posibilități de investiții în uh, țări terțe pentru investitorii noștri. Și astfel mergem dincolo de acordurile bilaterale tradiționale, care, în general, se limitează la stipularea uh, uh, um, deschiderii spațiului aerian pentru cutare sau cutare flotă. Și atunci noi am vrut să luăm în calcul și uh, serviciile și uh, uh, alte forme de profituri economice. Am în vedere niște acorduri cu caracter global. Până și Statele Unite ale Americii uh, sunt de acord cu această poziție. Ei au semnat deja un astfel de acord în anul 2007 și în luna decembrie anului trecut am semnat un acord similar cu Canada. Purtăm negocieri și cu Australia și Noua Zeelandă pentru a semna acorduri similare. De asemenea, au fost înmânate mandate de negociere pentru China și India. Mă scuze, Comisia a cerut astfel de mandate, dar Consiliul încă nu le-a acordat. În ce privește țările vecine, dorim să mergem mai departe ne gândim la un spațiu aerian comun, bazat pe standarde comune și care să respecte achiul comunitar. Avem un acord care e deja uh, valabil de ceva timp, din anul 2006, semnat cu Marocul. Există și un acord semnat cu țările din Balcanii Occidentali și Purtăm negocieri care se află în faze diferite de la un stat la altul cu alte țări de pe malul Mării Mediterane, Iordania, Libanul, Israelul, precum și Tunisia și Algeria într-un viitor apropiat. Discutăm de asemenea cu Georgia și Ucraina. Iată care este situația acordurilor în ce privește serviciile aeriene. Încă câteva cuvinte despre aceste acorduri. Din câte mi-aduc aminte, am încheiat acorduri uh, uh, pe probleme de securitate aeriană cu Canada în 2009, de exemplu. Încă unul care va fi semnat în curând cu Statele Unite ale Americii și un altul cu Brazilia. Mai avem și un acord de cooperare care este discutat actualmente cu Organizația um, Aviației Civile, Organizația Internațională a Aviației Civile și vrem să mai semnăm și un memorandum de cooperare cu autoritățile aeriene americane pentru a promova uh, interoperabilitatea sistemelor de uh, gestionare a traficului aerian între Europa și Statele Unite. Cam acesta ar fi rezumatul uh, situației acordurilor, acordurilor internaționale în ce privește transportul aerian. Dacă doriți, pot să vă furnizez informații mai detaliate. Pregătim un tabel exhaustiv a tuturor acordurilor care au fost semnate până în prezent sau care se află în uh, negociere și Veți vedea de asemenea uh, pentru care din aceste acorduri încă nu s-a luat hotărârea semnării și pentru care acum este nevoie de acordul din partea Parlamentului. Cum vedem noi rolul pe care îl va avea de jucat Parlamentul potrivit uh, uh, prevederilor tratatului pentru funcționarea Uniunii Europene? Putem să spunem că dacă citim uh, alineatul 19 din acordul cadru în vigoare, uh, se stipulează că comisia dumneavoastră trebuie informată în mod regulat de stadiul în care se găsesc negocierile cu Statele Unite și Canada, ceea ce, bineînțeles, nu uh, este în detrimentul păstrării confidențialității cu privire la aceste negocieri. Cred că noi putem să anticipăm și prevederile articolului 218 alineatul 10 din Tratatul de la Lisabona, care a dat Parlamentului posibilitatea de a-și exercita competența legislativă, o competență care a fost întărită. Deci putem să vă ajutăm pentru ca membrii ai comisiei dumneavoastră să meargă în vizită în Statele Unite, lucru care, din câte știu, se va întâmpla peste două săptămâni deja. Apoi, e important să vedeți cum în timpul negocierilor încercăm să găsim un echilibru între aspectele comerciale și uh, cele legate de servicii. Parlamentul însuși, în rezoluția sa din ianuarie 2000,